Okay. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Vom începe. Aveți ordinea de zi în fața dumneavoastră. Vă întreb dacă sunteți de acord cu această ordine de zi. Există obiecții? modificări dorite? Nu, văd că nu. Prin urmare, ordinea de zi este adoptată în forma sa actuală. Trecem la punctul 2, anunțurile președintelui. Anunțul obișnuit este acela că ședința noastră este transmisă live pe internet. Prin urmare, vă rog să vă con- comportați uh, în consecință și să aveți un ritm nu mult prea alert. În al doilea rând, aveți uh, o listă a scrisorilor primite de către secretariat. Dacă aveți comentarii legate de aceste scrisori care v-au uh, fost, cum spuneam, transmise, secretariatul este la dispoziția dumneavoastră. Negocierile cu privire la environment goods sunt în a treia rundă de negocieri. Va urma o a zecea rundă de negocieri înainte de conferința din decembrie de la Nairobi. Sperăm că vom înregistra progrese până atunci. Înainte de a începe oficial ședința, vă reamintesc, chit că v-am transmis uh, lucrul acesta și electronic. Uh, vreau să vă amintesc că o bună prietenă a comisiei noastre, Lena Iga, a decedat pe data de 10 septembrie. Mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut-o bine pe Lena Ig și ați fost uh, impresionați de activitatea sa uh, pe pe tema comerțului uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Personal sunt uh, profund întristat de această veste. Asta cu atât mai mult cu cât uh, avea doar 28 de ani. A fost uh, mormântată la Versailles și cu siguranță o vom păstra în memoria noastră și ne vom aminti uh, întotdeauna de activitatea ei creativă. Mulțumesc! Trecem la punctul 3, aprobarea procesului verbal al ședinței precedente. Nu există comentarii deocamdată. Dacă nu va apărea niciun comentariu până la finele ședinței, atunci, ca de obicei, vom considera procesul verbal ca fiind adoptat. Trec acum la, la punctul 4. Și mă bucur că alături de noi este directorul uh, general al DG Trade. Vom uh, discuta cu domnia sa uh, noua propunere legată de protecția investițiilor în special în contextul TTIP. Îi vă da de la bun început uh, cuvântul pentru a ne prezenta această nouă propunere în detaliu. Aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că m-am reîntors alături de dumneavoastră pentru a vă face, iată, o prezentare inițială a intenției Comisiei Europene, o intenție pe care o vom prezenta Statelor Unite ale Americii. Uh, propunere pe tema uh, protecției investițiilor și soluționării uh, litigiilor. Doamna Malmström ar fi vrut să fie alături de dumneavoastră alături de astăzi, dar din păcate este în deplasare. Însă cu siguranță se va întoarce în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta și, și ea alegerea noastră. Voi începe prin a prezenta procesul. Procesul este unul fără precedent. De ce spun asta? Pentru că, iată, nu avem un text oficial în fața ochilor. Este vorba despre o, un proiect de document pe care l-am transmis Consiliului și Parlamentului de asemenea. Uh, și vom purta discuțiile obișnuite cu Consiliu pe marginea acestui subiect înainte ca acesta să devină propunerea uh, cu care va veni Uniunea Europeană în cursul negocierilor cu SUA. Uneori uh, comisia dumneavoastră a fost uh, implicată în discuții, dar asta s-a întâmplat uh, rare ori în trecut. Acum însă situația este una specială. Vorbim despre un subiect esențial care a generat o dezbatere de anvergură. Prin urmare, ne așteptăm ca discuțiile pe marginea prezentării noastre să fie într-adevăr detaliate. Eu am venit în fața dumneavoastră astăzi pentru a vă prezenta propunerea noastră, pentru a vă răspunde la întrebările la care pot uh, răspunde și uh, în cazul în care apar uh, întrebări la care nu vă pot da un răspuns, cu siguranță cei mai inteligenți decât mine vor reuși să vă răspundă. Uh, și mai apoi vom face ce putem pentru a duce lucrurile înainte. De data aceasta, Comisia a ales să, să facă public acest, uh, acest document. Știți prea bine, rare ori optăm pentru o asemenea procedură, dar, dată fiind discuția generată de acest subiect, am uh, decis că ar fi nepotrivită păstrarea Uh, în spatelor închise a discuțiilor pe marginea acestei propuneri. Am purtat un an și jumătate discuții pe marginea acestui subiect. Acum, uh, prin această propunere, încercăm să dovedim faptul că, într-adevăr, după cum propunea doamna Malmström la începutul uh, mandatului ei, încercăm așadar să folosim TTIP-ul ca un pas înainte în direcția discutării unui nou sistem de, de soluționare a litigiilor uh, între investitori și uh, state. Știți prea bine cât de intensă a fost discuția până în momentul de față, dar știți de asemenea că arbitra, arbitrajul derivat din arbitrajul comercial n-a fost uh, deloc pe placul opiniei publice. Și această atitudine ne-a determinat pe noi și Parlamentul European a cerut, uh, de fapt, uh, această direcție și în trecut, ne-a determinat pe noi să venim cu o nouă propunere. Am uh, creat un uh, document al Consiliului în luna mai, uh, un document care a fost discus, discutat și la dumneavoastră. Și acum acest text urmează, urmărește structura și obiectivele documentului din mai. Există două elemente fundamentale aici. Pe de o parte avem protecția, protecția investițiilor. Este vorba despre încheiarea lucrărilor demarate de către Comisie Conform tratatului de la Lisabona, vrem ca standardele de protecție a investițiilor să fie clar definite, uh, operaționale, să poată fi decise, decise într-un tribunal și, în primul rând, să nu uh, răpească dreptul statelor de a reglementa în interesul public. În al doilea rând, doream să trecem de la un uh, sistem inacceptabil la un sistem uh, public de, de soluționare a litigiilor. Un sistem în care judecători de profesie să fie cei care iau decizia finală. Doar astfel putem obține încrederea uh, cetățenilor prin acești judecători, putem practic să atragem alături de noi opinia publică. Nu e surprinzător, bineînțeles că <laughs> tocmai acestea erau uh, solicitările Parlamentului European în uh, rezoluția PTTIP. Vroiam ca standardele de protecție sau vroiați ca standardele de protecție să fie cât se poate de clare, să se garanteze dreptul de a reglementa și să, cre- să se creeze un nou sistem de soluționare a disputelor, a litigiilor, un sistem uh, transparent care să fie să aibă în centru niște judecători de profesie în cadrul unor pro- proceduri deschise publicului și uh, un nou sistem care să conține neapărat și un apel, posibilitatea de apel pentru a reglementa, pentru a soluționa eventualele probleme apărute în primă instanță. Haideți să vă explic cum am încercat să atingem aceste obiective. Primul uh, element nou Uh, în ceea ce privește protecția investițiilor este articolul uh, cu privire la dreptul de a reglementa. Acest, uh, reglement, acest articol spune cât se poate de clar că dreptul autorităților publice de a reglementa este conservat. conservat. În acest articol se spune de asemenea cât se poate de clar că articolele cu privire la protecția investițiilor nu opresc un guvern să schimbe legislația, chiar dacă aceste schimbări uh, legislative ar putea duce la uh, efecte negative asupra investitorilor. În uh, dezbaterea publică s-a spus cât se poate de clar că un asemenea articol este absolut esențial. Noi am mers chiar mai departe. Um, am trecut dincolo de standarde și am spus în articol, în textul articolului, că acest drept de a reglementa se aplică uh, în cazul tuturor standardelor de protecție. După aceea, uh, mai avem și un alt articol în uh, care se stabilește clar sistemul de tribunale avem un uh, tribunal în primă instanță cu 15 judecători și un uh, tribunal de apel cu 6 uh, judecători numiți public. Judecătorii vor fi numiți pe o perioadă de 6 ani de către partea europeană împreună cu partea americană și acești judecători vor fi singurii care vor avea dreptul să soluționeze Uh, litigiile uh, provocate de astfel de investiții. Avem uh, un număr egal de judecători din Europa și Statele Unite ale Americii și după aceea mai avem și o anumită cotă de judecători care vor proveni din state terțe. Deci partea americană, partea uh, europeană vor decide care sunt uh, judecătorii america, uh, numiți și mai apoi, de comun acord, vor fi numiți sau invitați judecători din statele terțe. Pare complicat, dar nu e chiar așa de complicat, pentru că sistemul există deja la OMC și în alte organisme internaționale noi colaborăm deja cu Statele Unite ale Americii și colaborăm și în sensul selecționării uh, unor uh, profesioniști. Bineînțeles, judecătorii trebuie să, fie, să aibă o înaltă calificare și trebuie să respecte practic uh, toate standardele care sunt respectate de membrii bordurilor internaționale. Disputele vor fi alocate într-o manieră aleatorie, trei judecători se vor ocupa de fiecare litigiu în parte, un judecător din Europa, unul din America și unul dintr-un stat, dintr stat terț. Iar uh, selecționarea va fi uh, aleatorie, după cum spuneam. Președintele tribunalului, care va trebui să fie uh, un judecător dintr-un stat terț, uh, se va ocupa de gestionarea sistemului, așa cum se întâmplă în toate uh, Uh, tribunalele până la urmă uh, și, uh, bineînțeles, el va decide cine anume primește um, în sau primește responsabilitatea de a soluționa un litigiu sau altul. Acest lucru, după cum vă spuneam, se întâmplă uh, deja, este un sistem cât se poate de, de clar, părțile nu vor putea influența în niciun fel alegerea judecătorului și uh, după aceea, bineînțeles, se pune problema independenței judecătorilor. Primul pas în această direcție este schimbarea sistemului de remunerare. Judecătorii nu vor mai fi plătiți de către părțile implicate în litigiu, ci vor fi plătiți de către Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, uh, partenerii. Sistemul pe care l-am uh, selectat pentru Tribunalul de Investiții în sine este un sistem inspirat de o serie de organisme deja existente, precum uh, Curtea de Apel al OMC, Uh, cu o sumă lunară care este plătită judecătorilor pentru a uh, ne putea asigura că aceștia sunt disponibili, urmând ca mai apoi remunerarea să crească în funcție de implicarea lor în soluționarea unui, uh, unei dispute sau alta. Dar bineînțeles că plățile vor fi publice, vor fi făcute de către autoritățile publice ale celor două, două părți. Prin urmare, nu există niciun fel de, de stimulent uh, pentru judecători ca aceștia să, să multiplice numărul de litigii. De ce? Pentru că acea remunerare lunară ne asigură că respectivii judecători nu mai lucrează în alte locuri ca judecători sau consilieri. În ceea ce privește tribun- Curtea de Apel, șase membri, aceeași uh, sistem, doi americani, doi europeni, doi din uh, state terțe, același sistem aleatoriu de selecționare a celor trei membri ai uh, Curții de Apel care vor soluționa apelul unei spețe. Sistemul de remunerare rămâne același, este, remunerarea este făcută de către autoritățile publice. În ceea ce privește etica și imparțialitatea judecătorilor indirect independența lor, ei bine, la CETA am uh, negociat deja un cod, cod de conduită care se inspira din codul de conduită a barolului uh, Asociației Barourilor Internaționale. Acum acest cod de conduită este obligatoriu pentru membrii uh, sistemului nostru, și punerea în aplicare a codului nu va mai fi lăsată la latitudinea judecătorilor, ci va exista o implicare a președintele tribunal, președintelui tribunalului sau a președintelui curții de apel, dar vom mai folosi și o parte terță. Există o serie de opțiuni, am putea folosi, l-am putea folosi pe președintele curții de arbitraj, l-am uh, sau am putea alege vreo altă instituție uh, internațională care are jurisdicția necesară și reputația necesară pentru a asigura aplicarea imparțială a acestui cod de conduită. Am uh, stabilit clar uh, finanțarea litigiilor existau uh, voci care se mm, exprimau temerea că o parte terță ar putea finanța uh, uh, costurile unei, unui astfel de litigiu soluționat în, în instanță pentru a lua o parte din compensații, ei bine, așa ceva nu putem, nu putem uh, anula uh, per, per total, însă ne putem uh, asigura că Uh, venim cu monitorizarea necesară. Sistemul este complex și costisitor, se spunea. Bine, am venit, uh, am făcut niște calcule inițiale bazate până la urmă pe ceea ce știm noi despre litigiile anterioare și pornind de la experiența pe care o avem uh, cu Curtea de Apel a OMC. Și am estimat că costurile pentru Uniunea Europeană a acestui uh, tribunal TTIP ar fi de 1,5 milioane de euro, o sumă până la urmă rezonabilă dacă o comparăm cu rezultatele obținute pe plan de credibilitate până la urmă. Să nu uităm că aceste litigi sunt de obicei uh, sau implică de obicei sume deosebit de mari. Există din ce în ce mai multe voci care spun că o instituție multilaterală de soluționare a litigilor ar fi mai, uh, mai bună. Dar o astfel de instituție nu poate fi creată decât în timp, bineînțeles. Uh, Vom încerca, vom începe de fapt să discutăm cu state care au exact același uh, mod de a gândi ca și noi. Vom încerca să discutăm o instituție multilaterală de soluționarea litigiilor. În acord uh, veți vedea că există un articol conform căruia în momentul în care o astfel de instituție multilaterală va apărea, atunci sistemul bilateral va fi uh, lăsat la o parte în favoarea sistemului multilateral. multilateral. Acum să vedem uh, cum pot fi toate acestea văzute de către un investitor. Ei bine, mulți au uh, spus că mecanismul ar fi costisitor, ar fi prea complex, ar uh, dura prea mult. Considerăm că mecanismul nostru este până la urmă în favoarea uh, investitorilor pentru că iată vine cu o uh, un element uh, nou și anume Curtea de, a, de Apel care uh, oferă mai multă stabilitate. Pentru celelalte argumente care, într-adevăr, sunt uh, poate într-o oarecare măsură justificate, am, vom încerca să ameliorăm sistemul, să ameliorăm uh, durata de soluționare, de asemenea costurile, etc. Am stabilit uh, în acest sens o, un fel de calendar, un fel de, de uh, calendar pentru numărul de zile care pot fi uh, alocate soluționării unui litigiu. Mai apoi, în ceea ce privește uh, costurile, vă, vă, vă explicam deja că Uh, costurile uh, implicate de tribunalul în sine sunt, sunt uh, achitate de către partenerii acordului. Însă, în cazul în care uh, o parte uh, pierde, bineînțeles, uh, procesul în care s-a implicat, acea parte, ca în mod obișnuit, va fi obligată să achite nu doar costurile proprii de uh, deferire în justiție, ci și costurile părții adverse care a câștigat uh, procesul. Noi considerăm că acesta este până la urmă modul cel mai bun de a reclădi încrederea într-un sistem de soluționare a litigiilor. Noi ne asigurăm prin acest uh, sistem că, uh, până la urmă, investitorii din Europa și cei din Statele Unite ale Americii vor fi la fel de bine protejați ca și ceilalți investitori din statele terțe. Ne vom asigura că garanțiile de care beneficiază investitorii sunt exact aceleași pe care le, ofer, le oferim conform legislației europene investitorilor și, de asemenea, calitatea uh, soluționării disputelor ar trebui să se îmbunătățească conform acestui sistem. Prin urmare, uh, noi sperăm că acest, uh, acest sistem se va transforma la rândul său într-un fel de semnal pozitiv pe care îl uh, transmitem investitorilor din uh, Statele Unite ale Americii. Le arătăm prin acest sistem că vor fi tratați în Europa conform legislației europene. Mă voi opri acum. Vă spuneam că stau la dispoziția noastră pentru a răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră. Am avut timp să ne familiarizăm cu uh, propunerea între timp, dar cu siguranță vor apărea o serie de, de răspunsuri care vor necesita un uh, răspuns uh, chiar mai complet decât îl pot oferi eu. Mulțumesc, Mauro. Le voi da cuvântul raportorilor din umbră mai întâi de toate și mai apoi celorlaltor membri ai comisiei. Îi dau cuvântul doamnei Saifi mai întâi de toate. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Peticioni, pentru intervenția dumneavoastră. După cum am spus, deja așteptăm de câteva luni înlocuirea sistemului ASTS printr-un sistem care să garanteze drepturile statelor pentru a, care să răspundă la criteriul de transparență și care să aibă un mecanism de apel. Se pare că această propunere merge în sensul cel bun, dar Trebuie să rămânem vigilenți ca aceste condiții să fie respectate și îndeplinite în timpul negocierilor cu statele terțe. Noul sistem trebuie să funcționeze ca o jurisdicție publică și să împiedice recursurile abuzive. Aș dori să vă pun câteva întrebări și uh, cer câteva clarificări primul rând, în ceea ce privește aceste noi, acest nou sistem, care sunt reacțiile statelor partenere? Sunt pregătite să accepte acest nou sistem? Ați discutat deja acest lucru la nivel informal cu Statele Unite? O, altă, o a doua întrebare, puteți să ne spuneți de ce susținere vor putea să beneficieze IMM-urile în acest nou sistem, dacă se prevede un, o asistență juridică sau financiară? Comisia afirmă de mai multe ori că acest sistem va împiedica recursurile abuzive. Puteți să ne dați elemente suplimentare pe acest lucru și în ce caz un asemenea recurs va fi judecat abuziv? Comisia a indicat că va lucra cu alte state pentru a înființa această Curte Internațională pentru Investiții. Puteți să ne spuneți ce alte state și-au manifestat interesul în acest sens? Vă mulțumesc. Îmi dau mie însumi cuvântul ca în calitate de raportor. Uh, Am fost deja oarecum surprins, dar și bucuros de faptul că o Comisia a luat în serios rezoluția Parlamentului și a și pus în aplicare. Ați numit deja și câteva momente importante în ceea ce privește procedura și faptul că judecătorii ar urma să fie independenți, iar ar, nu va mai fi o curte de arbitraj în care membrii curții de arbitraj să fie desemnați de părțile în litigiu și că procedura va fi una transparentă. Eu consider că cerințele vis-a-vis -vis de principiul um, dreptului de a reglementa uh, sunt astfel îndeplinite la articolul 2.2 și anumitul right to regulate și mai ales în ceea ce privește modificarea legislației ceea ce în trecut a dus uneori la niște acțiuni în instanță oneroase. Deci faptul că acest drept la reglementa este dat este un lucru central și important a noi propuneri, astfel încât fiecare investitor trebuie să se supună. Și faptul că modalitățile de <clears throat> acțiune în, în fața un, acestei curți sunt limitate la, ni- la niște situații discriminatorii, la fel ca și <clears throat> la 613, unde se face vorbire de desproprietărirea indirectă și că acest lucru nu va mai fi posibil. Cred că, în acest sens, Comisia a făcut un pas important înainte. Și, de asemenea, și alte chestiuni care exclud uh, anumite cauze inacceptabile. Aș dori însă să uh, formulez și câteva întrebări. Care este situația cu punerea în aplicare a acestor uh, decizii, caracterul lor executoriu, cum uh, e nevoie de negocieri suplimentare sau cum se va proceda? În al doilea rând, în documentul Comisiei din luna mai, parcă, Sigur au două opțiuni vis-a-vis -vis de căile normale de atac din statul membru, deci no U-turn și the road forward, parcă. Deci nu te poți uh, suci la mijlocul drumului. <laughs> Dacă te-ai decis pentru o cale, trebuie să mergi pe ea înainte. Poate că nu mai puteți explica încă o dată de ce s-a optat pentru interzicerea unui viraj de 180 de grade. În documentul dumneavoastră am văzut multe despre drepturile investitorilor, dar nu și despre obligațiile investitorilor. Eu cred că drepturile sunt una, da, dar Cred că și obligația de a respecta reglementele OECD din 2011 ar trebui de asemenea incluse. Atât din partea mea. Thank you, um, and thank you for coming. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru că ați venit să ne explicați acest nou sistem și cum ar putea să funcționeze acum și în viitor și eu mă întrebam în legătură cu discuțiile pe care le-am avut cu statele cu care negociem sau cu care sperăm să deschidem negocieri în legătură cu felul în care privesc sistemul ITS, însă mă întrebam cum uh, unde se află acest sistem în sistemul juridic european unde se potrivește în sistemul nostru. Există, bineînțeles, preocupări în legătură cu felul cum va funcționa acest sistem și uh, selecția judecătorilor, dat fiind că vor fi cinci judecători pentru Uniunea Europeană, cum vor fi selectați și cum ne vom asigura că vor avea uh, cunoștințe suficiente în legătură cu uh, Uh, diferențele între sistemele juridice din Uniunea Europeană și uh, Statele Unite. Chiar în interiorul Regatului Unit avem un sistem diferit juridic în Scoția. Am văzut că vor, acești judecători vor fi plătiți 2000 de euro pe lună, o sumă forfetară, cred că este cea, sunt cei mai ieftini judecători din lume. Cum putem să ne asigurăm că acest comitet care va fi însărcinat cu numirea judecătorilor va avea puterea de a crește uh, o sumă de trei ori de fiecare dată. Poate că este totuși o, o sumă cam mare, un milion și jumătate pentru o, o instanță care poate nu va fi solicitată niciodată să se exprime. Marike, Mulțumesc, vă rog, ați explicat, vă mulțumesc că ați explicat această propunere a Comisiei pe care a solicitat-o Parlamentul și care trebuie să fie tratată drept o prioritate pentru că acest Parlament și-a exprimat preocupările în legătură cu tipul, cu felul în care ISDS, în forma sa din 3.000 de tratate bilaterale din lume, aduce probleme legate de transparență, de imparțialitatea judecătorilor și uh, lipsa unui proces de apel. Toate aceste preocupări au fost reflectate în planul dumneavoastră, ce este un pas către un sistem multilateral. Și sunt de acord cu colegii care au fost interesați ce alte state au fost interesate de aceste planuri ale Comisiei Europene. Consiliul a răspuns sau statele membre vor încerca să găsească o susținere individuală pentru acest uh, sistem. Și tratatele existente bilaterale care au, uh, care folosesc uh, sistemul învechit SDS cum vor include această nouă propunere? Există vreo ambiție ca aceste tratate să fie incluse într-un sistem multilateral în viitor și cum evităm uh, alegerea instanței, alegerea unui acord mai avantajos. Dacă un stat membru al Uniunii Europene care are un tratat bilateral cu un stat terț, oare ar putea să aleagă între, între, un între un sistem multilateral sau un sistem bilateral aș dori să știu care este atitudinea Comisiei în acest sens. Pentru că vorbim aici de contextul TTIP, ce, uh, care, au, care au fost observațiile reprezentantului comercial al Guvernului Statelor Unite. Sunt sigur că mm, reprezentanții Statelor Unite au uh, urmărit discuțiile noastre și mă interesează dacă partea canadiană a exprimat vreo opinie. În ceea ce privește bugetul prevăzut pentru acest tribunal care va fi disponibil totdeauna, este ca un fel de asigurare, sperăm că nu va exista niciun conflict de rezolvat Așadar, înțeleg că va fi un mecanism temporar prin care judecătorii să stea la dispoziția noastră. Statele membre vor acoperi aceste cheltuieli. Care va fi bugetul comparativ cu un tribunal permanent și de unde provin aceste fonduri? Mă întreb pe baza cărei legislații va funcționa sau aceste lucruri urmează să fie hotărâte separat și la nivel mai practic, există un sediu prevăzut pentru acest tribunal sau va fi un tribunal itinerant? Vă mulțumesc. Thanks I got offer. Am primit oferte din mai multe orașe europene pentru a fi sediul acestui tribunal. Helmut. No. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Pisecione, pentru explicarea acestei propuneri care, evident, conform așteptărilor, a fost imediat preluată de opinia publică. Este o dezbatere și aici în Parlamentul European care nu face abstracție de preocupările opiniei publice din statele membre. De aceea cred că este important ceea ce aș dori să vă mulțumesc uh, pentru faptul că ați publicat deja acest uh, proiect, pentru că se continue astfel o linie de consultare publică datorită um, încrederii din ce în ce mai scăzute în acest um, mecanism de soluționare a litigiilor în cazul protecției investitorilor. <clears throat> Pentru că au fost doar câteva voci care au fost pentru continuarea acestui mecanism, marea majoritate uh, fiind împotriva unui astfel de mecanism. De aceea cred că ar trebui să punem capăt oricărei uh, încercări de inducere în eroare a opiniei publice cu acest sistem uh, de soluționare a litigilor. Dacă îmi permiteți trei întrebări, uh, eu sunt de părere că nu avem nevoie de un astfel de mecanism și de aceea doresc să punctez câteva chestiuni. Se vorbește despre un sistem de instanță judec căsătorească, dar până la urmă n-ar fi vorba decât de continuarea acestui sistem. Decidenții ar fi judecători, dar nu ar fi, de fapt, judecători neapărat, pentru că, conform articolului 9.4, este vorba de persoane care au uh, cunoștințe juridice în domeniu. Da. Asemenea, se uh, propune ca decizia să fie luată de trei Uh, membrii a curții de arbitraj pe baza textului tratatului, ceea ce ar fi logic dacă rămâne în acest domeniu, dar nu corespunde neapărat uh, Constituției uh, noastre, atât în Statele Unite cât și în cele 28 de state membre și eventual chiar și la nivel regional sau comunal, dacă acolo există niște reglementări specifice pentru investiții. Și nu în ultimul rând, ar trebui să existe un fel de comisie pentru servicii și investiții care să decide dacă un caz este justificat și, și atunci ar ajunge la întrebarea uh, ce sunt de fapt investițiile până la urmă. E o definiție la care trebuie să ne gândim și aici făceam trimitere la articolul 3.3. Mulți uh, consideră că o investiție este atunci când o companie construiește este o fabrică și creează locuri de muncă, dar ce se propune acum prin această definiție este mult mai larg. <clears throat> Investițiile în străinătate ar trebui să beneficieze de o protecție mai extinsă, fiind incluse aici și investițiile uh, în acțiuni și mă refer acum la articolul 2, 2, A și E. Însă obținerea de profituri legată și de uh, obținerea unor concesii pentru exploatarea de resurse naturale, ar trebui de asemenea să fie protejate. Și atunci te pun întrebarea cum anume uh, autoritatea locală ar putea să uh, se protejeze. Și apoi, unde rămân obligațiile investitorilor? și acestea ar trebui să fie specificate, în sensul că și opinia publică ar trebui să se poată apăra față de anumite acțiuni ale investitorilor. Aici vreau să vă duc aminte de faptul că există încă un caz nesoluționat, Chevron versus Ecuador. Problema e de acum 30 de ani și lucrurile încă se mai negociază. Întrebarea este cum poate o autoritate teritorială să se apere față de astfel de demersuri. Și încă o chestiune, acum cea a costurilor. Aici cred că discuția din ultimul an și jumătate a dus la o modificare și a percepției la nivelul comisiei, dar dacă fiecare trebuie să suporte costurile, atunci nu creează acesta un dezavantaj tocmai pentru o întreprindere mică sau mijlocie? Pentru că o astfel de firmă sigur nu poate să plece de la premisa că ar putea să suporte costurile aferente unui astfel de unui astfel de acțiuni și de aceea cred că totuși se creează dezavantaje. Încă o dată eu consider că nu avem nevoie de acest mecanism special, ar trebui să ne bazăm pe uh, sistemele juridice naționale în care există destule căi de atac. Mulțumesc! Merci, Bent. Uh, Mulțumesc, Bent. Mulțumesc uh, pentru prezentare. Fără îndoială ați lucrat și cred că creativitatea dumneavoastră cea mai mare în propunerea dumneavoastră este numele sistemului. Ați reușit, în definitiv, să faceți propuneri care îmbunătățesc sistemul IFBS, dar ați fost foarte șiret pentru că ați schimbat total numele, ați eliminat centrul dispozitivului, eh, regulamentul de a rezolva litigiile. Nu mai numiți nici investitorii, nici statul, nici statele. Aveți un nume care cu ambiguitate absolută eh, nu menționează nici statutul, nici actorii participanți. Deci ați făcut dovadă de că creativitate. Acum spuneți că nu mai este un sistem ASDS, este altceva este, există îmbunătățiri, dar oricum vorbim despre un sistem de arbitraj între state și uh, investitori, deci un sistem ASDS. Există îmbunătățiri în ceea ce privește judecătorii, fără îndoială, însă reiau aici criticile deja exprimate de colegi. Pe de o parte, dacă am înțeles bine, acești noi arbitrii vor uh, fi plătiți de către acest nou dispozitiv, dar atunci când vedem tipul de arbitrii care intervine în acest sistem, ei nu cred că vor fi mulțumiți cu această indemnizație. Așadar, cum își vor câștiga traiul în rest? Deci s-ar putea să se ajungă la conflicte de interes președintele acestui uh, Consiliu va decide, ceea ce nu este un sistem foarte transparent pentru a garanta lipsa conflictelor de interes. Dreptul de legifera uh, nu ați ezitat în legătură cu dreptul de a reglementa, însă, în definitiv, există așteptările legitime ale investitorilor, există, se menține principiul tratamentului echitabil și arbitrajele efectuate nu spun niciodată că unui stat că legea respectivă este interzisă. Problema este ca în fond, fără să chestioneze dreptul de reglementare, considerăm că mijloacele pe care le-ați folosit pentru a introduce acest drept nu corespund obiectivelor tratatului. Este vorba de obiectivele tratatului și nu de jurisdicțiile naționale. Este un lucru și nu ați rezolvat problema protecția legislației naționale în sensul în care nu este interzis ca un investitor să conteste efectele asupra activităților și profiturilor sale a măsurilor luate. Spuneți că nu mai este un sistem privat, ci unul public. Și, în definitiv, argumentul principal al dumneavoastră este că din momentul în care instituțiile publice recrutează judecătorii, nu mai este un sistem privat. Eu nu consider că din momentul în care avem un sistem care, în fond, ocolește și permite să se ocolească jurisdicțiile naționale și care nu implică decât actori privați, asta înseamnă un sistem de natură privată în sensul intereselor privizate de către acest dispozitiv. Aici, din nou, o întreprindere poate să aleagă să vadă dacă, într-un, dacă în definitiv o întreprindere care utilizează motive diferite nu poate să ajungă să, la, să recurgă la o curte obișnuită dintr-un motiv și să recurgă la acesta este motiv. Nu se poate recurge la două instituții, una publică și una privată pentru acel motiv, dar poate că se poate apela la două sisteme din două motive diferite. Anna Manstrom a spus că ne trebuie un sistem în care eh, cetățenii să aibă încredere totală. Cred că mai mult sau mai puțin asta a spus. Singura diferență este că cetățenii nu își doresc o asemenea jurisdicție. Este în continuare vorba de investitori privați, nu este vorba de, de cetățeni, nici de sindicate, nici de asociații de consumatorilor. Ei nu au acces la aceste tribunale, la aceste jurisdicții și întrebarea la care nu răspundeți este discriminarea favorabilă în favoarea investitorilor uh, extern în fața investitorilor interni. Și încă două idei, dacă îmi dați voie, mai am încă mai multe dar îmi imaginez că vom continua cu această dezbatere destul de mult timp. Se pare că doamna Malmström a, de, a respins ideea de a, a solicita avizul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mie mi se pare că Comisia deseori apelează la Curtea de Justiție pentru a solicita un aviz, chiar dacă acordul nu este finalizat, chiar dacă nu este momentul de a legifera, și este inteligent, nu văd niciun motiv suficient uh, pentru a împiedica Comisia să ceară un aviz curții de justiție, dacă un asemenea acord este compatibil cu achiul european. Și, în definitiv, dumneavoastră îmbunătățiți un sistem pe care nu îl justificați în fond. De ce trebuie să avem un asemenea dispozitiv, pe lângă justificările din trecut? astăzi. Nu avem studii care să ne permită să spunem că astăzi putem să demonstrăm că acest nou sistem, care va avea un anumit cost și așa mai departe, în fond va fi mai bun decât sistemul actual în care sistem, întreprinderile se adresează jurisdicțiilor naționale. Și asta este critica principală. Într-adevăr, răspundeți la rezoluția pe care au votat-o în Parlamentul European grupurile politice, însă nu răspundeți la problema de bază, că sistemul este total inutil între Europa și Statele Unite. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Biggin. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu mulțumesc domnului Petricione pentru că a venit în fața noastră, după cum știți, eu sunt de părere că nu avem nevoie de ISDS în TTIP. Am citit cu interes noua propunere a dumneavoastră și am ascultat uh, prezentarea dumneavoastră și identific câteva uh, îmbunătățiri, dar și mai multe preocupări. ISDS dă drepturi investitorilor externi uh, care nu, pe care nu le au investitorii interni. Acest lucru nu a fost rezolvat. În primul rând, știu că investitorul extern trebuie să apară în fața unei noi jurisdicții, ISDS, sau în um, instanțele interne. Acești uh, investitori însă pot să meargă direct la tribunalul ISDS. Investitorii interni nu acest investitor poate să, încear, să încerce, dacă uh, uh, poate să încerce în instanțele naționale și după aceea, dacă eșuează, să se adreseze sistemului ASTS. Încă nu s-a rezolvat problema alegerii instanței. Și aș dori să aud părerea dumneavoastră. Dacă investitorul extern solicită două tipuri de compensare, acesta poate să aibă o uh, un litigiu paralel. Pe de o parte, în instanțele interne și să solicite și să solicite și compensații în fața tribunalului ISTS. Deci două uh, cereri paralele. Nu am observat nimic în legătură cu procedurile inițiate în statele non-TTIP ce ar împiedica o, o, o întreprindere care are sediul într-un stat terț și care are doar o filială în Statele Unite să apeleze la ASDS? Sau dacă o companie europeană își folosește filiala americană pentru a face apel la ASDS? Încă un lucru. Nu împărtășesc optimismul președintelui nostru, domnul Lange. Nu văd în propunere vreo Uh, specificare foarte clară a dreptului de reglementare. Ce asigurări puteți să ne dați că aceste noi tribunale nu vor putea, se vor putea exprima împotriva unor legi care sunt menite să protejeze mediul sau siguranța publică? Înțeleg că judecătorii nu sunt aleși de către părți, ci sunt uh, aleși de pe o listă. Însă cine ajunge pe această listă și cum? și cum ne asigurăm că judecătorii vor fi imparțiali? Comisia consideră că a rezolvat uh, uh, această problemă printr-un sistem pentru investitori, însă în acest sistem doar investitorii sunt cei care pot să inițieze un caz și judecătorul poate să fie tentat să dea o soluție care să-l favorizeze pe investitor pentru a încuraja noi solicitări. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, opt intervenții suplimentare uh, figurează pe lista mea, deci rugămintea mea adresată colegilor să fiți cât mai precis și succinți pentru că uh, și oaspetele nostru să aibă posibilitatea să mai ofere răspunsuri. Jude. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că Comisia este interpresată în ceea ce privește acest mecanism de soluționare a litigiilor și simte de asemenea și presiunea publicului. Mulți poate că ar dori să se abțină până când beneficiem de un aviz foarte clar uh, juridic pentru a vedea dacă există într-adevăr bunătățiri. Știu că ați abordat o serie de preocupări cheie, dar în fapt vorbim de fapt un sistem juridic separat pentru investitori străini, ceea ce creează o discriminare pentru investitorii interni. Și aș dori să știu dacă există disponibilă în mod public o analiză de compatibilitate, compatibilitate în cer scuze, cu regulile privind piața internă. Acum, sigur, s-au spus multe lucruri, vreau doar să mă refer la un aspect în speță care mă preocupă și este vorba de dreptul de a reglementa. Aș vrea să știu cât de solide credeți că sunt aceste prevederi în sensul că un guvern tot mai trebuie să demonstreze că o politică uh, contestată a fost necesară pentru a urmări și a realiza obiective legitime de interes public. Cum credeți că ar uh, putea face acest uh, lucru un guvern care urmărește să renaționalizeze servicii publice? Există foarte multe așteptări din partea publicului și foarte multe preocupări au fost uh, ridicate în discuție de către uh, juriști. Și uh, în text se specifică că e vorba de reglementări care se vor aplica unor acorduri uh, viitoare, deci nu se referă și la CETA, însă uh, care e situația de fapt. Mulțumesc, doamna Minor. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei. Aș avea câteva chestiuni de principiu. În nou sistem ISDS va continua să fie un sistem de arbitraj între investitori și state, ceea ce înseamnă că investitorii pot da în judecată statul. Vicepremierul Gabriel spunea în aprilie anul acesta că investitorii străini nu ar trebui să fie tratați mai bine decât investitorii care investesc aici acasă în Uniune. Cum puteți um, explica acest sistem, uh, domnilor ministri? Și în al doilea rând, ce certitudine juridică oferiți pentru locurile de muncă. Doamna Malmström spunea că nu vrea să redeschidă negocierile cu Canada și clauza este să din uh, respectivul tratat uh, nu va fi modificată. Există uh, situații în care investitorii au încercat să dea în judecată propriul stat sau un stat terț. Ce faceți pentru a evita ca firmele americane să intenteze uh, procese tradiționale de tip ISDS, uh, trecând prin uh, ruta Canada. Și care este problema cu legislația națională <clears throat> a statelor membre sau a Statelor Unite? De ce nu pot acestea să soluționeze eventuale probleme care pot să apară? Nu Ați analizat uh, situația unde ar uh, trebui făcut ceva pentru ca sistemele juridice naționale să se potrivească? Și cum facem ca să protejăm uh, mediul și consumatorii? Sí, gracias, presidente, y gracias también al señor Peticioni por su presencia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și invitatului nostru pentru explicații și pentru faptul că avem ocazia să portăm această dezbatere astăzi. În primul rând, aș dori să formulez o întrebare pe procedură. Această dezbatere mm, sigur trebuie să este doar un pas uh, care este procedura în final, după finalizarea a negocierilor cu Statele Unite, reveniți în Parlament cu propunerea și trebuie să adoptăm. Mai sunt și alte acorduri care se negociază în același timp. Care este situația cu acestea? Cum va funcționa acest mecanism de negociere? pentru că și eu mi-aș dori să am mai mult timp la dispoziție pentru a citi prevederile în detaliu. Pentru că consider că există câteva contradicții vis-a-vis -vis de prezent deci între ceea ce spune comisia și ce afirmă anumiți judecători sau juriști. Deci aș vrea să știu care este procedura exactă până la urmă, pentru că aceste neclarități trebuie mai întâi eliminate. Domnul Winkler, vă rog. Chairman, uh, thank you very much. Uh, you have... Mulțumesc, domnule președinte. Dumneavoastră ați spus uh, că trebuie să fiu uh, succint și precis. Uh, Însă, domnule Petricione, trebuie să vă felicit pentru acest document, să felicit și Comisia pentru faptul că este un lucru fără precedent, că publicați un proiect acum, dar uh, sunt convins că asta va duce la o îmbunătățire a documentului, atât dezbaterea de astăzi de aici, cât și feedback-ul din partea altor uh, jucători implicați vorbiți de acest instrument care să fie inclus în acordul TTIP, dar totuși va avea consecințe mai ample pentru că uh, vorbeați de un fel de model global care să se creeze. Vorbeați asemenea de un mecanism de tranziție până de la actualul sistem bilateral către sistemul multilateral atunci când se va crea. Și în acest context, cred că ar trebui să avem în vedere și institu- o instituție a Uniunii Europene pentru soluționarea posibilelor investiții. Pentru că avem tratate care conțin astfel de mecanisme de soluționare a SDS între state din Est și state din Vest. Așa cum spunea și colega noastră Marica Șache, dar eu vin din Est și voi fi mai direct. Ce se va întâmpla? Avem nevoie de un cod uh, intra-UE de investiții cu o tranziție de la actualul sistem, unde avem doar o serie întreagă de astfel de reglementări între statele membre sau credeți că se va ajunge în final la eliminarea treptată a acestor uh, acorduri bilaterale? Sau și se vor extinde anumite reglementări ale pieței interne? Mulțumesc, Maria. Păi, Mulțumesc mult, au fost spuse deja, nu, voi încerca să nu mă repet. Trebuie să ne bucurăm că, iată, Comisia s-a pus în mișcare după consultările care au avut loc pe marginea subiectului ISDZ, ISDS. Majoritatea respondenților, într-adevăr, erau împotriva sistemului ISDS, iar dumneavoastră ați uh, reacționat, ați mod ați anunțat că veți modifica ISDS-ul. Acum să vedem dacă modificarea e doar cosmetică sau de detaliu. Acum, uh, dați-mi voie să vă spun că eu consider că la TTIP P și la CETA da, putem lucra și fără un asemenea sistem. Avem deja jurisdicțiile publice care pot funcționa în continuare. Dar cu toate acestea, cred că trebuie să analizăm așa ca exercițiu intelectual propunerea noastră și pornind de la acest exercițiu am câteva întrebări. Uh, în primul și în primul rând, de ce n-ați prevăzut în, un, în meco- mecanism faptul că mai întâi de toate trebuie epuizate jurisdicțiile naționale înainte de a se trece la un uh, sistem precum cel propus de către dumneavoastră? Dumneavoastră propuneți, că de, uh, propuneți un sistem în care sistemul public să poată fi uh, să poată fi pus în mișcare, pornind ca, ă, sau urmând ca mai apoi, în cazul în care cineva decide să, să se poată face o adresă către ă, sistemul acesta propus de către dumneavoastră. De deci ce nu se poate cere epuizarea căilor naționale? Mai apoi, dumneavoastră spuneți că uh, Um, reglementarea merge mână în mână cu compensațiile oferite. Mie mi se pare că aceasta e o propunere, o problemă. După aceea s-a pus deja întrebarea legată de investiții. O pun și eu din nou. Care este definiția pe care o dați investițiilor și investitorilor în acest context? În al patrulea rând, uh, mediatorii. Există un sistem de mediere care este opac. Oare nu am putea garanta mai multă transparență încă de la începutul uh, medie, uh, medierii pentru a putea ști care sunt cazurile tratate diferit și maniera în care au fost soluționate litigiile? Oare statele membre au dat înapoi de la propunerea lor uh, in, inițială? Uh, vreau să vă întreb cum au reacționat statele membre. După aceea, investiții, uh, judecătorii și independența lor. Dumneavoastră spuneți că judecătorii sunt independenți atâta timp cât nu au uh, alte spețe pe rol sau în momentul în care încep practic tratarea unei spețe. Dar vreau să vă, să vă atrag atenția asupra faptului că judecătorii până la urmă lucrează într-un cabinet și cabinetul respectiv poate fi implicat în diferite tipuri de procese. Deci putem garanta independența judecătorilor pornind de la, acest, de la această realitate. După aceea vreau să vă întreb care este relația pe care o faceți între propunerea noastră și CETA, CETA pe care doamna Malmström nu vrea să o modifice. Vorsitzender, wir haben unserer Fraktion. Domnul Stravati, domnule președinte, la grupul nostru am invitat uh, experți pe arbitraj și le-am uh, prezentat și această propunere cu care vine aici doamna Malström. Și experții ne-au spus că um, curțile de arbitraj tradiționale funcționează mai bine decât o astfel de construcție care ni se propune și că pentru investitori uh, actualele reglementări nu sunt uh, atât de proaste încât să fi trebuit să fie înlocuite. De aceea mă gândesc că această formulă la care s-a ajuns acum este una orientată politic Mm, se pare că și puncte de vedere politice au avut un rol important și atunci mă întreb uh, care este perspectiva americanilor, pentru că americanii își doresc un uh, mecanism ISDS care să funcționeze bine. Știți deja care este părerea lor și dacă se introduce această nouă instituție, atunci nu putem să decidem uh, în prealabil absolut toate consecințele care pot rezulta. Este o instanță care decide pentru absolut toate cazurile și atunci mă întreb dacă nu este cumva supra-solicitată și atunci cum ar fi posibil să se acționeze la timp din partea acestor instanțe pentru că firmele depind de o decizie rapidă pentru a se putea investi în continuare. Întrebarea așadar a funcționalității anumitor procese. Dacă se creează mai multe camere a unei astfel de instanțe, întrebarea este dacă să se afle într-o singură țară sau în mai multe țări, pentru că e clar că o instanță care decide în altă țară decât uh, țara uh, în care s-a investit, uh, s-ar putea să nu cunoască toate amănuntele necesare. Și o altă întrebare, dacă ar trebui să fie garantată independența. Dar cazurile tratate sau care sunt supuse acestui mecanism au niște consecințe financiare vaste, atunci cum mă pot asigura că decizia va fi independentă sau nu vor încerca totuși um, anumite guverne să își promoveze oamenii proprii pentru a-și proteja propria viziune? Deci, iată multe probleme și, nu în ultimul rând, întrebarea dacă e nevoie să facem ceva din punct de vedere politic, dacă, din punct de vedere economic, lucrurile nu prea pot fi justificate. Mulțumesc, Victor. Mulțumesc. Am să încep prin a-i mulțumi reprezentantului Comisiei, domnul Petricianu, pentru explicațiile sale cuprinzătoare și detaliate vis-a-vis -vis de noul sistem, care reprezintă răspunsul la presiunea constantă exercitată de Parlamentul European și care arată care sunt competențele Parlamentului în acest joc. O întrebare se va gândi Comisia Europeană la posibilitatea de a crea o soluție similară cu cea menționată anterior și haideți totuși să recunoaștem că este doar o propunere de negociere și nu este vorba de textul final. Toată lumea știe acest lucru, că această propunere mai întâi trebuie negociată cu Statele Unite și rezultatul negocierilor va fi uh, adoptat și va deveni parte din legislația internațională, însă sunt convins că Europa va face tot posibilul pentru ca propunerea să fie adoptată în cadrul pe care l-ați menționat înainte. Însă revenind acum la negocierile cu China. Se va gândi Comisia Europeană la posibilitatea de a găsi o soluție similară sau identică în acordurile noastre bilaterale de investiții cu China, știind că cele două părți, Europa și China, au sisteme juridice complet diferite, ceea ce creează incertitudine juridică și instabilitate atât pentru investitorii care investesc în China, cât și pe care investesc în Europa. Ați încercat să vedeți care este atitudinea Chinei vis-a-vis -vis de această propunere? A dat semne China că ar vrea să participe la construirea noului sistem împreună cu Europa? Și în final, aș mai spune că dacă dușmanului binelui e prea binele, atunci sper că această propunere nu e proastă pentru că e bună. Nu aș spune că e prea bună. Dar pentru unii, propunerea dumneavoastră este proastă pentru că dă un răspuns la preocupările noastre. Mulțumesc, doamna Forența. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o misiune simplificată, oarecum, în urma intervențiilor colegilor care au intervenit înaintea mea, în special <clears throat> Helmut Scholz. Eu cred că noi avem de-a face aici cu o discuție și cu prezentarea unei propuneri care, de fapt, nu elimină motivele fundamentale pentru care noi, ca grup, parlamentar, dar respectiv întreaga comisie de specialitate a spus că un astfel de mecanism ISDS este complet inutil. Și aș dori să formulez o întrebare vis-a-vis -vis de o declarație a doamnei Malmström, care spunea că nu există niciun raport direct între includerea unui uh, sistem uh, de această natură în TTIP și creșterea investițiilor. Și atunci mă întreb uh, de ce se bate atâta monedă pe un astfel de mecanism în condițiile în care există preocupări atât de importante din partea populației. Pe fond, vis-a-vis -vis de propunere făcută, ne-am dorit să fie o modificare de strategie în ceea ce privește accesul la informații și la date uh, care a precedat uh, pașii anterior în negocierile TTIP. Și foarte pe scurt, mie mi se pare că astfel investitori străini ar avea încă un avantaj față de cei locali și nu înțeleg de ce nu sunt excluși din aceste instanțe arbitrii care până acum au privilegiat marile interese ale întreprinderilor și li se chiar dă titlul de judecători. Chestiunea CET, așa cum am mai spus alți colegi, uh, n-am să revin eu asupra ei atunci. Din aceste motive, cred că avem de a face cu un mecanism ISDS doar mascat și ne menținem toate preocupările exprimate anterior. Pe final, doamna Keller. Mulțumesc, mulțumesc pentru faptul că Ați venit în fața noastră cu prezentarea acestei propuneri. Nu vreau să le repet. Și noi, verzi, așa cum spunea Ianic, Considerăm în continuare că este o problemă faptul că este un sistem separat care se aplică doar investitorilor străini și care analizează doar partea de drepturi ale investitorilor și nu și obligațiile și n-am să repet acum toate întrebările formulate de colegi. Aștept și eu uh, răspunsul din partea comisiei la aceste întrebări, însă eu cred că un lucru nu s-a menționat și mi se pare ciudat faptul că banii pe care îi vor primi judecătorii, deci e vorba de un salar fix, dar dacă ne uităm și la detaliile mărunte, mai sunt și alte taxe și cheltuieli de care vor beneficia judecătorii. Se pare că deci dacă ne uităm mai atent, uh, onorariul zilnic uh, pentru un judecător este de 3000 de dolari pe zi. Mai sunt și alte cheltuieli. Pentru decât asta și ciudat mi se mai pare și faptul că curtea de apel sau organismul de apel ați um, propus ca taxele să fie de același nivel cu cele din statutul OMC, care nu se ridică nici măcar la 1000 de dolari. Deci se pare că există această discrepanță între instanța inițială și organismul um, de um, instanța de apel. Mă puteți clarifica acest amănunt? Și de asemenea, <clears throat> N-am găsit niciun fel de formulare care să împiedice pe investitorii străini să vină care nu, nu prea au activitate. Mulțumesc că aveți cuvântul pentru răspunsul, domnul Petricelă. Nu, nu. Și presupun că îmi veți da doar trei minute pentru a răspunde. A, nu, spune domnul președinte. Liebe about your I, yeah, yeah. <laughs> I'm, I'm entirely at your... Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule președinte, oricât timp doriți. Voi încerca să grupez întrebările. Îmi cer scuze, dacă cumva uit ceva important, atunci vă rog frumos să-mi atrageți atenția. Dacă nu, putem discuta uh, în bilateral pentru uh, a vă transmite detalii, detaliile pe care poate le-am omis. Haideți să începem cu statele terțe. Majoritatea statelor terțe cu care uh, discutăm în momentul de față au uh, fost oarecum uimite de dezbaterile pe care le purtăm acum în Europa. Am încercat să le oferim acestor state terțe detalii suplimentare, am încercat să le explicăm ce se întâmplă la Consiliu, ce se întâmplă la Parlament, care sunt motivațiile, care sunt rădăcinile practic ale dezbaterii, pentru a nu le permite sau pentru a nu-i obliga pe cei din omologii noștri din statele terțe să se bazeze doar pe articolele de presă. Încercăm să-i pregătim pentru propunerea care va veni la un moment dat. Adevărul e că în momentul de față nu avem o propunere, avem doar un fel de proiect. Uh, prin urmare, nu suntem în poziția de a discuta cu partenerii noștri, dar când vom ajunge la discuții, cu siguranță nu vor fi surprinși. Spre exemplu, săptămâna trecută am fost în Japonia la o rundă de negocieri și am ținut o prezentare uh, pe marginea acestei, acestui proiect care între timp a fost publicat. Am explicat, i-am explicat omologului meu de ce acest proiect, de ce nu altfel. Și același lucru îl vom face și cu uh, ceilalți parteneri și colegii care au fost în China săptămâna trecută, sigur au făcut același lucru. Dar nu putem obține acum uh, reacții solide din partea partenerilor uh, în absența unei propuneri concrete. Cele două uh, reacții de care am avut parte până în momentul de față au fost largi, nu neapărat clare, însă aceste Reacții au fost, uh, s-au referit la costuri, uh, durată și complicații. Cam astea sunt și argumentele, contraargumentele pe care le vehiculăm în Europa. A doua reacție am primit-o din partea Vietnamului. Vietnamul a fost a avut o atitudine mai puțin prudentă decât alți uh, parteneri, ceea ce ne-a uimit. Dar uh, au spus uh, partenerii vietnamezi, oare noi, uh, în calitate de stat în curs de dezvoltare, putem să gestionăm un sistem care este pregătit pentru statele dezvoltate? Uh, o reacție legitimă și am spus că vom face tot ce uh, putem pentru a elimina problemele. Același lucru s-a întâmplat și cu Canada, i-am informat permanent pe canadieni și acum uh, Canadienii așteaptă din partea noastră explicații mai clare cu privire la ce anume ne dorim, ce anume putem, uh, care sunt ambițiile mari. Canadienii, ca întotdeauna, sunt foarte, uh, sunt foarte atenți la ce se întâmplă între oricare dintre partenerii lor și Statele Unite ale Americii, din uh, motive cât se poate declare. Uh, Comisar a spus cât se poate de clar că nu este dispusă să reînceapă negocierile. Asta nu înseamnă că ajustările nu sunt uh, posibile, dar înainte de a discuta eventuale ajustări, uh, modificări, trebuie să știm ce anume ne dorim noi. După aceea, se pune întrebarea ce lipsește în momentul de față, ce este posibil. Ei bine, există deja o serie de clauze de revizuire în acordul uh, actual, clauze de revizuire care ar putea fi folosite pe termen mediu și lung pentru a, schimba lucrurile pe aici pe acolo. Acum, uh, în ceea ce privește CETA, situația este cât se poate de clară acum, dar pe viitor ar putea să, am putea să optăm pentru eventuale modificări bazându-ne pe clauzele de revizuire. Dar modificările nu vor fi radicale, astfel încât să fie necesară o redeschidere a negocierilor cu Canada. Nu există niciun fel de indicație cum că partenerii canadieni ar fi împotriva unor asemenea propuneri din partea noastră. Apelul, recursul a, este o idee care a apărut în America de Nord. Prin urmare, teoretic nu ar trebui să, să aibă nimic împotriva unei asemenea propuneri. Dar, bineînțeles, detaliile vor fi importante. Uh, dar am decis să nu discutăm cu Canada în detaliu până în momentul de față uh, uh, uh, și nu vom face asta până în momentul în care nu vom avea o propunere cristalizată din, și clară din partea Uniunii Europene. Acum avem un proiect pe care îl discutăm. Dar acest model, această propunere pe care o facem noi aici, se dorește a fi o, un model de viitor. Un model care să fie folosit și uh, cu ceilalți parteneri. Și China se numără prin, printre acești uh, parteneri, dar nu vă pot spune în momentul de față dacă acest sistem va fi folosit în toate cazurile. Însă vă pot spune în momentul de față că uh, Comisia Europeană nu va negocia nimic uh, care să, să bată cap în cap cu uh, principiile incluse în această propunere. Dacă se va ajunge în această situație, bineînțeles vom reveni la discuțiile cu uh, superiorii noștri. Acum, uh, această propunere se bazează pe ceea ce știm că știu partenerii noștri, și nu considerăm că propunerea noastră vine cu uh, obstacole care să fie de nedepășit. Dar bine, aceasta este ideea uh, pe care o avem a priori. Negocierile pot da rezultate cu totul și cu totul neașteptate, știți prea bine asta. În ceea ce privește Statele Unite ale Americii, ei bine, reacția inițială a SUA a fost una prudentă. SUA va își pune probleme legate de complicațiile implicate de mecanism, de costurile pentru investitori, de faptul că investitorii americani vor obține mai puține lucruri decât vroia gu guvernul american inițial. În același timp însă, majoritatea lucrurilor incluse în acest uh, proiect, practic, sunt, uh, sunt uh, lucruri pe care și parteneriul american uh, și îl dorește. Și uh, SUA își dorește să reglementeze cum vrea și uh, SUA își dorește un sistem uh, multilateral, deci există multe motive pentru care uh, Statele Unite ar trebui să fie încântate să se implice în această discuție. Dar bine, cu siguranță nu vor uh, îmbrățișa propunerea noastră așa de azi pe mâine. Însă considerăm că avem suficiente argumente pentru a-i convinge pe americani că această idee poate funcționa și că mai este și bună pe deasupra. Dreptul de a reglementa. S-au pus o serie de întrebări pe marginea subiectului. Este vorba despre un sistem pentru litigiile care apar conform uh, legislațiilor implicate în acordul acesta. Nu vorbim aici despre uh, litigii care pot fi rezolvate pe plan național de instanțele normale aceste instanțe nu vor pune sub semnul întrebării legislația în vigoare în statele membre sau în Statele Unite ale Americii. Aceste instanțe pe care le propune nu pot uh, lua o decizie decât pe baza articolelor tratatului în sine. Și astfel vă răspund la multe întrebări. Ați întrebat uh, de ce alte uh, alt sistem, pentru că, iată, este un, un alt context, vorbim despre un uh, tratat. După aceea se, putea, se punea întrebarea de ce oferim drepturi procedurale unei entități private uh, investitorului. Am tot discutat despre lucrul acesta, știți prea bine, nu, vă, nu pot veni cu uh, elemente noi în fața dumneavoastră. Vă amintiți că posibilitatea litigiilor private este de așa natură încât noi suntem de părere că uh, un sistem clasic ISDS nu poate da rezultate. De ce? pentru că acest sistem uh, ISDS practic ar putea pune în sub semnul întrebări tocmai validitatea unui act legislativ uh, deja în vigoare. Ori noi nu ne dorim așa ceva. În rest, ați auzit argumentele din nou și din nou. Uh, vom mai purta dezbaterea asta cu siguranță, dar astăzi voi sări peste subiectul ăsta pentru a încerca să răspund la întrebări mai noi decât aceasta. Apoi, asistența uh, juridică oferită IMM-urilor. Tratatul nu poate reglementa așa ceva, tocmai de aceea nu discutăm despre acest subiect. Uh, soluția pentru IMM-uri trebuie să fie una națională, internă. Dacă vrem un sistem care să ofere asistență IMM-urilor, atunci acest uh, sistem ar trebui să fie alegerea Europei, trebuie să, să fie consfințită în legislația europeană. Nu vrem un sistem care să oblige SUA la același lucru. Noi aici am încercat să simplificăm mecanismul, costurile vor fi cu siguranță mai scăzute, pentru că oricum costurile cu judecătorii vor fi acoperite de bugetul public. Rămâne costul implicat de avocații fiecărui, fiecarei parte în parte principiul uh, în vigoare este acela uh, conform căruia uh, cel care pierde procesul trebuie să achite um, și remunerația pentru avocatul părții care a câștigat. Bine, da, într-adevăr asta ar putea fi o problemă pentru IMM-uri Mă întrebați dacă le putem uh, oferi uh, vreo asistență juridică IMM-urilor. Ei bine, asta până la urmă e decizia, o decizie care trebuie să fie luată la nivel național, la nivel intern. Nu putem veni uh, în negocierile cu americanii cu asemenea propuneri. Acum, mecanismele sau prevenirea abuzurilor. Există o serie de instrumente incluse aici în acest sens. Spre exemplu, companiile fantome nu vor putea să compare în fața instanțelor. Avem o prevedere în care, în mod explicit, uh, practic facem imposibilă o situație cu care ne-am confruntat deja. Care este situația? O filială a unei companii a fost folosită pentru a fi cea care luptă în numele companiei mamă pentru obținerea unor compensații în cazul unor litigii. Știm prea bine, s-a întâmplat uh, cazul Philip Morris, etc. Deci forum shopping a existat. Încercăm să, uh, să eliminăm această posibilitate. Dar bineînțeles că prevederile noastre nu au uh, eliminat cu totul posibilitatea. Ce s-a întâmplat? Uh, să vă dau un exemplu. o companie europeană a avut problem, o problemă cu uh, o filială a unei companii din Canada. Dar uh, această companie din Canada s-a folosit de compania mamă care era în Statele Unite ale Americii pentru a da în judecată compania europeană. S-a purces la această alegere pentru că în cazul în care filiala din Canada ar fi pierdut procesul și ar fi fost obligată să achite compensații, respectiva uh, filială ar fi dispărut ca entitate, ar fi dat uh, faliment. Deci există și această posibilitate. O posibilitate la care încă trebuie să ne gândim. Dar dacă o companie își are sediul în Europa, uh, fie uh, și dacă acționarii sunt americani, compania uh, respectivă este, se bucură de drepturile și obligațiile care revin unei companii europene. Nu vrem ca acest uh, principiu să fie dat la o parte. Noi vrem ca aceste uh, standarde să fie uh, conservate chiar și în contextul acestui tratat transatlantic. Apoi, punerea în aplicare. Avem de aici de-a face cu un tratat internațional, prin urmare, punerea în aplicare a acestui tratat se bazează pe legislația internațională și pe principiile um, cimentate în aceasta. Există, conform legislației internaționale, posibilitatea uh, de care se pot bucura uh, Uh, partenerii într-un tratat și anume uh, posibilitatea de a renunța la sistemele uh, stabilite prin tratat în favoarea unor sisteme, în cazul acesta de, de, de soluționare a litigilor, funcționale la nivel național. Ei bine, bineînțeles, așa ceva e posibil în continuare, trebuie să fie posibil și prin uh, TTIP. Ar fi foarte bine dacă am putea trece la un sistem multilateral. Uh, avem această convenție exit care există, este în, în vigoare. Această convenție ar putea fi transformată într-o, într-o instanță multilaterală. Toată lumea și-ar dori lucrul acesta, dar până la urmă 166 de membri uh, au ratificat această convenție și e greu să-i convingi pe toți să renunțe la convenție în favoarea unui, unei instanțe multilaterale. Deci revenim la problema negocierilor uh, multilaterale. În, multilaterale. Începem cu, am început cu uh, Japonia, discutăm cu SUA, nu știm în ce măsură uh, China ar putea fi interesată de un astfel de sistem multilateral, să se prea poate. Uh, de obicei, chinezii uh, preferă soluțiile multilaterale, cel puțin când vine vorba de stabilirea regulilor. Deci s-ar putea să atragem și China alături de noi. Dar, bineînțeles, vom încerca să tatonăm terenul și după aceea vom crea o strategie. Vom încerca în aceste discuții multilaterale uh, să evităm uh, greșelile conf uh, comise în trecut. În trecut am încercat să impunem standarde și reguli la nivel de uh, instanțe internaționale fără a ne baza pe din, diplomație. Ei bine, diplomația în momentul de față ne dăm seama este foarte importantă. După aceea, relația cu uh, instanțele naționale. Știți prea bine, se poate începe un litigiu intern dar dacă vrei să treci pe calea internațională, atunci litigiul la nivel național trebuie fi op- oprit. Sau mai există o a doua posibilitate, decizia aceasta este luată ex ante. Acestea sunt cele două posibilități pe care le avem în momentul de față. Până la, sau, până la urmă, chiar dacă această propunere a noastră este mai simplă, are um, dezavantajul de a da la o parte instanțele naționale până la urmă. Se prea poate ca un uh, uh, investitor să folosească calea internațională de la bun început fără să se gândească la, la jurisdicțiile uh, naționale. Am încercat însă să modificăm propunerea noastră în așa fel încât uh, să dăm totuși uh, mai multă importanță în instanțiilor naționale. Mai există și căile de atac uh, naționale. E drept, căile naționale pot fi folosite, dar Până la urmă, noi vorbim aici despre uh, litigii internaționale, litigii internaționale care au, uh, care sunt guvernate de legislație internațională. Prin urmare, instanțele naționale pot fi folosite, dar până la urmă soluțiile oferite de instanțele naționale nu pot fi la fel de cuprinzătoare ca uh, soluțiile date de o instanță internațională. De ce? Pentru că regulile care guvernează cele două instanțe sunt altele. În Europa avem o serie de probleme legate de durata procedurilor în domeniul comercial Pe viitor vom negocia cu o serie de state cu un sistem juridic uh, fragil. Asta pentru a folosi un eufemism. Prin urmare, ai obliga pe investitor să folosească regulile, căile de a, uh, atac naționale ar putea să fie problematic, pentru că uh, dacă avem de-a face cu state friabile, până la urmă, oricare ar fi litera legii, se prea poate ca investitorul, oricâtă dreptate uh, ar avea, să nu primească uh, sentința pe care o așteaptă. După aceea, ob- obligațiile pe care trebuie să le respecte investitorii. Avem uh, două răspunsuri aici. Unu, Care sunt obligațiile? Ei bine, Uh, obligațiile revin din, uh, decurg din legislația locului în care se face investiția. Oricine investește în Europa trebuie să respecte legile europene. Punct. Punerea în aplicare a acestor uh, standarde leg, și legi nu trebuie să facă obiectul unei jurisdicții internaționale, ci instanțele naționale, autoritățile naționale trebuie să se asigure că drepturile uh, Uh, sau obligațiile ce decurg din legislația uh, națională sunt uh, respectate. Deci, obligațiile care le revin investitorilor sunt obligațiile pe care le decinem noi până la urmă. Același lucru se întâmplă și când companiile investesc în străinătate. Cu acordul de investiții ne-am asigurat că investitorii europeni se bucură de protecție substanțială, pornind de la regulile care sunt stabilite în tratat, uh, standarde care până la urmă sunt comparabile cu uh, standardele de care se bucură investitorii în Europa. Acum, dacă obligațiile care revin investitorilor în străinătate sunt aceleași ca și cele uh, pe care le au investitorii în uh, Europa, asta e altceva. Nu ține de noi. Există uh, obligații uh, ancorate în legislația fiecărui stat uh, membru uh, sau stat uh, în parte, fie el membru al Uniunii Europene, fie uh, state terțe. După aceea mai avem și alte obligații care le, le revin uh, investitorilor. Acest, spre exemplu, uh, responsabilitatea socială și corporatistă, etc., etc. Dar acestea nu fac obiectul neapărat al tratatului nostru. Putem să facem trimitere în tratatul nostru la astfel de reguli, la CSR, etc. Dar se pune întrebarea cât de departe vrem să mergem până la urmă. Se pune întrebarea în ce măsură putem uh, face aceste reguli obligatorii fără a intra în dispute cu partenerii cu care ne negociem oricât ne-am dorit, spre exemplu, să modificăm legislația muncii din uh, statele partener, nu avem dreptul să o facem direct. Prin urmare, iată, discuțiile sunt, sunt în, în, în curs. Uh, capitolul acesta cu siguranță nu s-a încheiat și nu se va închina, încheia rapid. Dar în acest capitol pe care îl tratăm în momentul de față, noi încercăm să tratăm uh, lucrurile în general. Exist in our agreement. Există lucruri care există în acordurile noastre, dar există la nivelul întregului acord, nu doar pe capitolul de investiții, Întrebarea dacă merge suficient de departe este una care poate să fie dezbătută. Eu sunt primul care recunoaște că este o problemă foarte spinoasă și că nu am uh, reușit să convingem majoritatea partenerilor atât de bine cum ne-am fi dorit. Dar uh, după 20 de ani de discuții, cred că am înregistrat progrese foarte mari. Dacă este suficient sau nu, dumneavoastră trebuie să decideți. În ceea ce privește selectarea judecătorilor și întregul mecanism, independența lor, în primul rând, eu i-aș încuraja pe cei dintre dumneavoastră care au ridicat dubii de ordin tehnic să transmiteți aceste lucruri unui expert în afaceri juridice din statul dumneavoastră și să îl întrebați care este diferența între felul în care sunt numiți, aleși, remunerați judecătorii, ce obligații procedurale au în statul dumneavoastră. Sigur, veți găsi diferențe, dar veți vedea că diferențele sunt relativ mici. Dacă punem împreună toate aceste avize, veți vedea că ceea ce provine ceea, ce avem în propunerea noastră are uh, originea în sistemele juridice ale Uniunii. Incompatibilitatea cu activitățile uh, de avocat este valabilă pe toată durata mandatului, șase ani în principiu. Așadar, îi plătim suficient sau prea mult sau corect. Vom vedea la momentul respectiv, însă oricum este un sistem la, prin care judecătorii sunt selectați la un nivel similar de calificări în, din Curtea de Arbitraj, la Curtea de Justiție Internațională, la curțile de apel, nu există diferențe foarte mari. Este vorba de o sumă mică lunară pentru participarea la acest sistem și după aceea o sumă zilnică pentru timpul pe care îl petrec pe uh, caz, care reprezintă, bineînțeles, majoritatea remunerației. Ceea ce uh, și perspectiva unui asemenea caz uh, este stimulentul. Vrem uh, ca ei să renunțe la activități lucrative în calitate de avocați, în așteptarea unor asemenea cazuri. Calificările pe care le-am ales sunt cele pentru a deține o funcție de judecător în statul de origine. Este vorba de persoane care ar putea să fie numite judecători în statul respectiv, în Statele Unite sau într-un stat membru sau într-un stat terț. Nu am armonizat aceste condiții, însă nu sunt foarte, foarte diferite între ele, nu sunt condiții imposibile de respectat și Mi-aduc aminte ce adjectiv am folosit, însă vrem să avem profesori în drept, consilieri, consultanți juridici, uh, avocați, însă nu neapărat cei care au făcut o carieră în litigiile de investiții. Dacă acest sistem vedem că nu funcționează în practică, va trebui să-l ajustăm, însă nu avem niciun motiv să bănuim că va fi mai puțin eficient decât un sistem ales de către părți uh, conform unor criterii necunoscute de nimeni. De obicei este vorba de experți. Costul sistemului a fost estimat după cât de bine am putut, am estimat costul total pentru TTIP 3 milioane de euro împărțit în două pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite. Partea europeană va fi plătită din bugetul european. Deja am început să discutăm cu colegii din Direcția Generală Bugete și la Serviciul Financiar și ne-au spus că este complicat, dar posibil dacă acest, uh, această sumă va crește în funcție de acord, probabil, dacă va deveni o sumă de negestionat, probabil că nu, nu va crește, suma nu va crește peste noapte, pentru că nu ratificăm uh, acordul peste noapte. Deci înainte să avem probleme financiare, va mai trece, vor mai trece ani și vom vedea cum va evolua munca în interiorul instituțiilor. Problema intra Uniunii Europene, mai general. În principiu, nu se permite alegerea instanței în acordurile comunitare, pentru că sub termenii a regulamentelor de tranziție, regulamentul comunitar va, va înlocui acordurile, acordurile bilaterale. Dacă aceste acorduri vor rămâne în vigoare, nu am ajuns la un acord european în acest sens. Așadar, factual, nu putem să avem vreun conflict. Ce se întâmplă cu acele state membre care au uh, acorduri cu ISDS în varianta veche și dacă considerați că propunerea Comisiei era învechită, ar trebui să vă uitați la câteva dintre acordurile bilaterale ale statelor membre, membre pentru că acolo se ajunge deja aproape la preistorie. Însă cred că am avut o decizie politică în legătură cu un acord, în legătură cu negocierea. Nu s-au redeschis capitole negoci... echilibrele negociate la Consiliu și Parlament. Aceste echilibre nu au rezolv... nu erau perfecte, nu refuzau totul. Propunerea noastră nu poate să modifice acest lucru. În ceea ce privește uh, litigiile intraeuropene, într-o lume ideală, nu ar trebui să avem acorduri intraeuropene, intraeuropene pentru TVA. Aici se ocupă colegii care se ocupă cu piața internă, pentru că nu pot să știu 100% care este situația, însă după, după câte știu, problema va fi tratată și nu ar fi nevoie de aceste acorduri și pentru că avem uniuni, instituții ale Uniunii Europene, Curtea de Justiție, de exemplu, pentru a trata aceste probleme. V-am spus că uh, va fi o întrebare în legătură cu care nu vom avea niciun răspuns. Sediul. Nici nu ne-am gândit la acest lucru. Uh, știu că adaugă la lista de lucruri pe care trebuie să le mai tratăm. Strasburg. Da, și Boston ar fi o altă posibilitate. Da, unde este leagănul sistemului juridic american. Poate vom putea avea o instituție itinerantă dar uh, călătoria între Boston și Strasburg va fi chiar mai costisitoare decât călătoria între Bruxelles și Strasburg. Opțiunile sunt infinite, în definitiv. Ar putea să fie la jumătate de drum, ar putea fizic să fie la jumătate, uh, ar fi poate în Islanda sau în Groenlanda, Definiția investițiilor. Cei dintre dumneavoastră care au ridicat acest, această temă au dreptate. Este un lucru crucial. Ce merită protejat? Prote, prope, proprietatea. Dacă eu investesc într-un stat și iau proprietatea mea, o transfer într-un alt stat, terți în beneficiul meu și al economiei locale ca investitor. Cu acest concept, care nu este un concept juridic, dar este un concept economic de bază, nu înseamnă neapărat că construiești o fabrică. Ce, care este diferența între a construi o fabrică și a finanța o companie existentă permițându-i să supraviețuiască și să prospere. Sunt primit mai puțin bine, îmi risc mai puțin capitalul. Eu îmi pun capitalul la dispoziția cuiva, îmi pun inovațiile la dispoziția altcuiva. Este mai puțin meritoriu acest lucru. Am definit investițiile ca proprietatea utilizatorului în scopuri productive. Însă dacă ne uităm la exproprieri, din nou, ce înseamnă exproprierile? De priv- privarea de proprietate. Este o definiție comună în ultimii 200 de ani a exproprierii. Unii dintre dumneavoastră nu care nu respectă această definiție, nu vă veți bucura de protecția acestor acorduri. Sunt uh, cazuri foarte clare. Se va decide la caz la caz dacă cineva este un investitor real și de, beneficiază de protecție sau nu. Judecătorii vor trebui să hotărască acest lucru dacă statul dorește să spună că investitorul nu a fost unul real și nu trebuie să își primească răspuns, atunci acest lucru va trebui adresat ca în orice jurisdicție a competenței, a calității juridice. Toate aceste lucruri vor trebui să fie decise. O altă întrebare foarte clară în legătură cu solicitările paralele la nivel național și AFPS. Aceste despăgubiri, nu sunt decizii definitive. Acestea sunt acordate pentru a împiedica o situație să devină ireparabilă, pentru ca în momentul în care apare o decizie finală să uh, devină uh, inutilă pentru că obiectul litigiului a dispărut. Așadar, în orice jurisdicție, o asemenea um, poprire pentru, pentru despăgubire este independent, independentă de fond. Judecătorul uh, este apelat pentru că există pericolul ca acțiunile întreprinse să distrugă obiectul litigiului uh, deci nu este o modalitate deghizată de a uh, introduce litigii paralele și aceste lucruri sunt uh, limitate și uh, reglementate în dreptul european. Nu mi pot descifra foarte ușor propriile notițe. Avizul Curții de Justiție. De fapt, am apelat la Curtea de Justiție în domeniul comercial de două ori, în 1994 și acum. Și știu că nu suntem de acord în legătură cu caracterul corespunzător Uh, și compatibilitatea cu acquis comunitar, însă Comisia nu are niciun dubiu că acest, uh, acest, această propunere este corespunzătoare cu legislația comunitară. Nu înseamnă că nu pot să apară dubii din altă parte, însă înseamnă că trebuie să acționăm pe baza uh, opiniei noastre și uh, serviciul juridic spune că nu există o asemenea incompatibilitate, pentru că vorbim despre uh, legislația internațională și drepturile de fond acordate pentru investitori nu diferă și uneori sunt mai mici decât drepturile acordate de alte tratate. Așadar, suntem destul de mulțumiți că uh, lucrurile sunt corespunzătoare fără un aviz al Curții de Justiție, care oricum este un lucru destul de excepțional. Um, sorry, I'm just skipping through this. The question of what happens in European Parliament and this chairman, that I will safely leave to you. Uh, <laughs> O altă întrebare pot să vă las dumneavoastră, domnule președinte. Știu care mi este rolul. Um, mediation. Uh, medierea. Trebuie să fim precauți și să nu punem o jurisdicție pe absolut tot. Medierea este un lucru cunoscut uh, în toate serviciile juridice. Avem conciliere, mediere, avem amândouă. Obligăm părțile în litigiu să vadă dacă există o modalitate amicabilă, amiabilă să ajungă la un acord nu este o soluție juridică. Dacă părțile vor să ajungă la un acord fără să ajungă la un litigiu, nu. Acest lucru nu obligă, nu poate să oblige guvernul să accepte medierea, nu se poate penaliza niciuna dintre părți pentru a, dacă nu fac apel la mediere. Întrebarea este dacă vrem să creăm un sistem care să ajungă la un litigiu în momentul în care cineva depune o plângere. Acesta este sistemul la OMC și acesta a dus la multe litigii care nu ar fi trebuit să apară niciodată. Și acum trebuie să ne întoarcem la un sistem unde să dăm o alternativă amiabilă reformele judiciare în statele membre trebuie, încearcă să țină cont de aceste uh, înțelegeri extrajudiciare. Cu transparență nu va exista conciliere sau mediere. Există, dacă o parte la mediere este autoritate publică și rezultatul medierii are un impact asupra bugetului public, trebuie să existe o obligație de transparență. Transparența pe care o asigurăm în cazul litigiului aici este pentru că cunoașterea rezultatului nu este suficientă. Uneori chiar și argumentele folosite sunt uh, uh, o problemă pentru că au implicații politice ceea ce are un impact asupra necesității de transparență. O clarificare în cea, legătură cu ceea ce spunea doamna Fiorența. Niciodată nu am spus că nu există o legătură între protecția investitorilor și investițiile externe directe. Am spus că nu există nicio legătură directă, mecanică, Există multe studii care arată corelații că atunci când avem o mai bună protecție a investitorilor, există uh, este o investiție mai stabilă. Cum se ajunge la acest moment este o altă chestiune. Nu toți partenerii noștri sunt de acord cu noi însă. Nici noi nu suntem. Sigur că Statele Unite asigură rotația perfectă pentru investiții. Uh, și sunt sigur că dacă îi întrebați pe americani, vă vor spune că totul este bine în Europa, dar își doresc protecție suplimentară. ceea ce privește comparația cu o curte de apel uh, și structura taxelor. Dați-mi voie să verific cifrele și să vă transmit un tabel comparativ. Am prevăzut o mm, un tratament echivalent cu cel din curțile de apel la nivel național. Plata, remunerația judecătorilor este mai mică pentru că nu sunt judecători pe timp de plin. Avem șase membri în acest tribunal. Uh, doar, avem doar șase um, judecători într-un, în acest tribunal pentru litigii care vor avea mai multe lucruri decât judecătorii de la Curtea de Apel. O idee generală. Există tot felul de comitete și comisii în acordurile Uh, comerciale. Acestea nu sunt independente, sunt, aparțin părților și sunt decise prin consens. Cu alte cuvinte, noi deținem jumătate din membrii comisiilor și aceste comisii nu pot să decide nimic dacă Uniunea Europeană nu este de acord și invers. Cum decidem ce poziție luăm în acea comisie, decidem conform regulilor și procedurilor noastre în ceea ce privește tratatele comerciale internaționale, conform Tratatului Uniunii. Acordurile pe care le-am negociat nu au nimic de a face cu această decizie. Există posibilitatea ca aceste lucruri să scape din, de sub control, însă nu fără a, ca noi să cunoaștem situația și să fim, să avem și noi uh, în cunoștință de cauză. Ceea ce va spune reprezentantul Uniunii Europene se va decide aici, conform tratatelor europene. Așadar, avem un anumit control asupra acestui proces. I forgotten anything of too much importance. Thank you. <laughs> Sper că n-am uitat nimic uh, foarte important. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această discuție cuprinzătoare și răspunsurile pe care ne-ați oferit. Oricum, Cred că este doar începutul examinării propunerii dumneavoastră. Păstrăm legătura. Mulțumesc încă o dată. Gut, liebe Kollegen, Kollegen, dann kommen wir zu Punkt 5. Bun, dragi colegi, vă propun să trecem la punctul al cincelea, grupul de monitorizare. Domnule Borelli, e ceva de spus vis-a-vis -vis de Elveția? Da, mulțumesc, domnule președinte, pe 24 iulie a avut loc primul grup de monitorizare în ceea ce privește zona economică europeană și am decis să ne concentrăm asupra Elveției și a Norvegiei. În ceea ce privește Elveția, a rezultat faptul că acordul de liber schimb cu această națiune e din 72 depășit și printre altele nu prevede soluții pentru litigii. Pe lângă acest lucru, alte probleme care au fost uh, găsite este faptul că există foarte multe um, normative și nu există suficientă transparență. Normele în ceea ce privește comerțul în domeniul serviciilor, licitațiile publice sunt uh, destul de slabe. În ceea ce privește evoluția schimburilor, în domeniul cărnii e o problemă pentru elvețieni pentru că devin din ce în ce mai puțin competitivi și aplică la protecționismul. Norvegia, în schimb, nu aplică um, embargoul Rusiei și exportă aceste produse în această țară. În orice caz, exportatorii din Uniunea Europeană de carne trebuie să plătească taxe vamale în Elveția, în schimb Elveția are acces fără taxe în Italia, de pildă. De asemenea, s-au impus taxe vamale în ceea ce privește brânza, carnea de miel, carnea de vită. Asta este situația actuală și nu există soluții care să se întrevadă. Dar fiind faptul că mm, sumedenie de probleme au fost uh, um, enumerate, am conchis că să organizăm uh, în viitor un alt, în uh, viitorul apropiat, un alt grup de monitorizare pentru a aborda mai în detaliu aceste probleme. Mulțumesc! Pe 2 septembrie a avut loc de asemenea grupul de monitorizare cu Statele Unite, atunci când uh, s-a făcut un briefing de perioada 13-17 iulie, s-a vorbit despre servicii și cooperare în domeniul reglementărilor, nu s-a ajuns la nici un acord. Doamna Malmström se va deplasa încă o dată în Statele Unite în această săptămână pentru a face un inventar și a vedea cu ce ritm vor putea fi continuate negocierile, dat fiind faptul că pentru Statele Unite prioritate, prioritatea numărul 1 reprezintă în continuare acordul um, transpacific. Japonia, pe 3, deci grupul Japonia a avut loc pe 3 septembrie și se pare că negocierile așa bat oarecum pasul pe loc. Nu se caracterizează printr-o mare dinamică, uh, dar vom avea ocazia să facem uh, constatări mai ample în delegația din noiembrie. Domnule Scholz, acum, pe 16 septembrie am avut un schimb de opinii deci acum circa o săptămână, cu cei doi ministri comerciali din Ecuador. De ministrul comerțului și ministrul pentru dezvoltare socială. A fost o bună ocazie pentru noi de a discuta cu ei mai multe aspecte ale um, accederii la acordul comercial cu Columbia și Peru. Am discutat actualul stadiu a relațiilor comerciale și tot legat de acest lucru, diferite aspecte care se află și în rezoluția noastră pe care vom um, detalia mâine. De asemenea, pe capitolul de dezvoltare um, s-au portat discuții și S-a discutat și posibilul impact a acordului comercial asupra dezvoltării țării din punct de vedere social. În acest context aș dori să subliniez faptul că nu e încă clar ce anume își vor decide în final uh, cele trei comisii din uh, țările andine și Comisia Europeană. To, for Ecuador to join or to access to this. Adică ce se va face astfel încât Ecuadorului să fie ușor să adere la acest acord? Mm, la fel s-a pus problema și cu doi ani când uh, am venit cu un acord de tip standstill Realitatea e mai complicată, mai crudă uneori decât uh, ne-am aștepta și sper că dezvoltarea de succes a Ecuadorului în domeniul social și economic și ecologic, în special în ceea ce privește depășirea sărăciei, va duce la oprirea tăierilor de păduri din bazinul Amazonului și la o începere a reîmpăduririlor. Atât. În ceea ce privește Ecuadorul, din partea DigiTrade, domnul Jergensen ne-a oferit și o actualizare a calendarului în ceea ce privește aderarea. Sper că grupul de monitorizare va putea să urmărească nu doar lucrurile pregătitoare a aderării, ci va putea și să-și continue activitatea și să monitorizeze și implementarea. Mulțumesc! Într-adevăr, va trebui să ținem cont și de dimensiunea temporală. Chisa a avut loc pe 17 septembrie fost cea de-a 13-a rundă. Doamna Reding nu este aici. N-am auzit nimic special. În orice caz, va, vom avea și o rezoluție pe această temă. Vietnam are loc pe 22, domnule Saradil. As you know, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, aceste negocieri între Uniunea Europeană și Vietnam pe un acord de liber schimb au fost în principiu finalizate în cursul verii. Așteptăm textul final cât de curând, de asemenea și semnarea tratatului, poate până la finele acestui an. Mâine va avea loc o reuniune a grupului de monitorizare după trei luni și sper că vom fi informați cu privire la etapa finală a negocierilor din iulie. Și de asemenea sper că vom primi textul final cât se poate de curând. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, deci evoluții cât se poate de pozitive. Acesta a fost punctul care a vizat grupurile de monitorizare și mai avem și punctul 6, ba nu îmi cer scuze, domnule președinte, foarte succint. A avut loc și un, uh, o reuniune a grupului de monitorizare cu China, despre care nu s-a informat, a fost înainte de uh, vacanța de vară și uh, sunt la dispoziția colegilor uh, dacă doresc informații. Vă aduceți aminte că a fost cel de 17-lea summit uh, cu China pe 29 iulie. Grupul de monetarizare s-a întrunit pe 14 iulie. Mai întâi am uh, discutat rezoluția summitului la nivel uh, înalt, apoi despre Banca de investiții asiatică. Situația nu este mult schimbată, în sensul că Uniunea Europeană pledează pentru o sferă mai amplă a negocierilor în ceea ce privește și accesul pe piață și cadrul de reglementare. Se pare că China consideră că aceste teme ar fi mai degrabă um, bine soluționate într-un acord de liber schimb și nu doar într-un acord pe investiții. Și de asemenea, statutul de economie de piață a Chinei rămâne o chestiune deschisă. Chinezii așteaptă să li se acorde acest statut, așa cum am aflat și în cursul reuniunii, la fel cum spunea și ambasadorul care s-a aflat aici în cursul anului. Va trebui să vedem uh, ce propunere face Comisia cu privire la statutul de economie de piață. În orice caz, Uniunea Europeană ar trebui să se pregătească foarte bine pentru această propunere și cred că ar trebui să fim uh, pregătiți să evaluăm toate aspectele propunerii pentru a putea lua o decizie echilibrată. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebare ați avea. Mulțumesc foarte mult! Nu există întrebări în momentul de față, dar aveți dreptate. Chestiunea vis-a-vis de statul de economie de piață va trebui discutată și va uh, fi luată o decizie cât de curând, va figura probabil și pe ordinea noastră de zi. Urmează punctul 6, conferința ministerială a OMC. La punctul 6 doriți să faceți o scurtă introducere? După cum știți, conferința va avea loc la Nairobi în luna decembrie. Vom trimite și noi o delegație la conferința de la Nairobi. Și pentru a ne consolida poziția, ca de obicei, am elaborat o rezoluție adresată celor doi copreședinți. Să din partea celor doi copreședinți, Pablo Zalba și eh, eu însumi, până acum nu există semne că ar fi posibil să fie adoptată la Nairobi, dar în orice caz a spus săptămâna trecută că uh, să realizeze câte ceva la Nairobi, inclusiv în ceea ce privește OTC-uri, realizări în domeniul dezvoltării, exporturilor în domeniul agriculturii și îmbunătățirii transparenței pe mai multe chestiuni. Iată, deci, o mică șansă de reușită la cea de-a 10-a conferință interministerială de la Nairobi. Și am elaborat o rezoluție care subliniază importanța unei astfel de abordări multilaterale pe lângă abordările bilaterale, așa cum am discutat aici, rămâne prioritatea noastră, de fapt, abordarea multilaterală. Cu această scurtă introducere am să deschid acum dezbaterea. Pentru început are cuvântul domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi câteva cuvinte. În ansamblu, grupul ALDE este mulțumit cu proiectul de rezoluție și aș dori să mulțumesc celor doi coraportori. Totuși avem câteva propuneri și intenționăm să înaintăm câteva amendamente pe care sperăm că le puteți susține. Permiteți-mi să vă <clears throat> prezint subcint pe cele mai importante. vom propune o nouă linie pentru a sublinia faptul că sistemele multilaterale de comerț și OMC trebuie să continue să fie piatra de temelie a politici comerciale în UE. În orice caz, se speră că se vor putea face progres în această privind uh, în sensul întăririi capacității sistemului multilateral la cea de-a 10-a conferință ministerială. În ceea ce privește acordurile plurilaterale, idea is to bring the process into the WTO. Ideea este ca Level of ambitions. The world has changed tremendously since 2001. Lumea s-a schimbat uh, foarte mult din 2001. Discuții recente din diferitele capitale au arătat că este nevoie de, de mai multă ambiție pentru a obține progrese în toate domeniile negocierilor, ceea ce în orice caz trebuie să țină cont de realitățile de astăzi. N-ar trebui ca rău să devină dușmanul binelui și ar trebui să avem o abordare pragmatică vis-a-vis -vis de ceea ce poate fi agreat. Breakthrough in Nairobi seems more and more Chiar dacă pare greu de ajuns la un rezultat pozitiv la Nairobi, totuși trebuie să subliniem faptul că uh, aceste, această funcție multilaterală este importantă și OMC-ul rămâne esențial pentru liberalizarea în continuare a comerțului la nivel mondial. La aliniatele 2 și 10, principiile um, tratamentului special și diferențiat sunt intrinsece acestei organizații. Totuși considerăm că actuala formulare este prea aspră și nu prea corespunde propunerilor făcute de India și China și alte țări puțin dezvoltate. De aceea vrem să mai diluăm puțin lucrurile, mai ales că la aliniatul 10 se solicită țărilor dezvoltate să-și asume o mai mare responsabilitate, ceea ce în practică înseamnă că tratamentul special și diferențiat nu poate fi automat pentru toată lumea la fel. Astfel, prevederile ar fi mai precise și vor face obiectul unor revizuiri periodice, răspunzând nevoile acelor țări um, curs de dezvoltare și mai puțin dezvoltate care au cea mai mare nevoie. Ar trebui să evităm diferențierea la 10, ceea ce este o linie roșie pentru țările emergente. Mesajul de la 10 este unul foarte bun, dar ar trebui să încep, încercăm să spunem lucrurile fără a apela la diferențiere. Aș mai vorbi și despre eșecul de a ține cont în mod suficient de nivelele diferite de dezvoltare și de nevoile specifice ale țărilor în curs de dezvoltare. În ceea ce privește provocările, problema nu este dezvoltarea, ci cum anume tratăm diferitele state în cadrul unei categorii unde nu se aplică nicio diferențiere în pofida faptului că nivelele lor de dezvoltare sunt uh, extrem de diferite. Nu aș spune chiar că e nevoie de o reformă structurală a ANC, dar ne-am dorit o îmbunătățire a funcționării OMC. În ceea ce privește acordul de facilitare a comerțului, nu e vorba doar de implementare rapidă, ci și de o ratificare a tuturor membrilor OMC. pentru a putea intra în vigoare în timp util pentru CM10. O problemă avem și cu alineatul 16. Nu suntem pentru crearea unei delegații parlamentare permanente în conformitate cu regulamentul nostru de procedură. INTA trebuie să fie în continuare competentă pe relațiile cu OMC și misiunile noastre la Geneva și la conferințele ministeriale ar trebui să fie organizate în maniera actuală de către secretariatul INTA și grupul nostru de conducere. And as you can all agree, they are doing nu putem accepta diminuarea importanței secretariatului INTA, pentru că fac treabă foarte bună. Mm, pe de altă parte, nu vrem să împiedicăm pe alți colegi să participe la delegațiile noastre. Deci, în timp ce alte organisme din acest Parlament încearcă să ne ia tot timpul din competențe, noi n-ar trebui să facem același lucru. Mulțumesc. Acum, domnul Winkler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul Salva mi-a cerut să, care e co-raportor, mi-a cerut să citesc câteva dintre comentariile sale. Ne dorim uh, rezultate semnificative la Nairobi, prima astfel uh, de conferință organizată în Africa. Parlamentul a fost de acord cu raportul privind uh, facilitarea comerțului în numele coraportorului dați-mi voie să salut efortul celorlaltor coraportori a secretariatului INTA. Dacă noi vrem să-i ajutăm pe cei în curs de dezvoltare, trebuie să ne ocupăm de problemele la sursa lor. E important ca aceste state să aibă șansa de a uh, crea bunăstare prin intermediul uh, tuturor formelor de, com- de comerț. Lucrul acesta este cu atât mai uh, important cu cât, iată, ne confruntăm acum cu o criza migranților. Bineînțeles, ne, aș- ne așteptăm uh, să ne confruntăm cu diferite probleme la negocierile din Nairobi, în special agricultura va fi un subiect foarte spinos s-a propus uh, sau au circulat tot felul de propuneri uh, uh, legate de eliminarea subvențiilor pentru agricultură, lucru care n-a bucurat India sau China. Cam atât. Mulțumim, Emma. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și domnului Zalba pentru documentul pregătit. Uh, ton, tonalitatea acestui document este una optimistă, lucru care este in, uh, foarte important pentru că ne dorim rezultate pozitive la Nairobi. Câteva comentarii. Am uh, rezerve legate la, de aliniatul 10, care se referă la tratamentul diferențiat. Dar bine, subiectul acesta îl putem aborda mai în detaliu în viitor. Uh, pe mine ce mă îngrijorează cel mai mult este solicitarea aceasta de creare a unei delegații permanente europene. Vreau să vă întreb de ce ar fi aceasta necesară. Eu consider că pur și simplu ne-ar uh, trece într-un cont, cont de umbră pe noi, uh, membrii Comisiei INTA. Deci vreau să vă întreb cum anume va funcționa o asemenea delegație permanentă și cum nu vor fi de, duplicate până la urmă uh, activitățile. Helmut Scholz. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu pentru documentul acesta. Cred că este o bază bună pentru o colaborare fructuoasă a comisiei noastre, dar și a Parlamentului per ansamblu la următoarea conferință ministerială. Sunt de acord uh, cu multe dintre propunerile dumneavoastră, merg în direcția cea bună. De ce? Pentru că Iată, se cere Comisiei Europene să vină cu un aport constructiv și activ la eliminarea unora dintre problemele cu care se confruntă o serie de state în curs de dezvoltare. la 3, 4, 7 însă mi-ar plăcea să uh, luăm o poziție mult mai clară, să facem da, o trimitere la memorandumul de la Geneva lui Pascal Lamy. Acolo se spune cât se poate de clar că astăzi a acționa înseamnă nu doar a comercializa, ci a demara o serie de relații uh, constru- constructive care să abordeze diferite alte subiecte, precum schimbările climatice, uh, Uh, și, și alte aspecte care nu țin neapărat de comerț. Voi veni cu o serie de propuneri în acest uh, sens trebuie neapărat să ne poziționăm cât se poate de corect. Uh, Elmar Brock, la prima ședință după vacanța de vară, a constatat că dacă e să vedem ce se întâmplă cu migranții, nu putem să nu ne dăm seama că, până la urmă, politica noastră comercială trebuie să fie regândită pentru a uh, Uh, ne putea asigura că pe viitor activitățile noastre nu generează tocmai aceste probleme economice care se, cu care se confruntă statele din care profin refugiații. Prin urmare, consider că, într-adevăr, gândirea noastră trebuie să se schimbe complet. Consider că toate discuțiile noastre, chiar și la OMC, trebuie să se concentreze pe toate subiectele uh, posibile. Dar, bineînțeles, uh, uh, nu putem uita și alte aspecte care trebuie să fie modificate. Spre exemplu, la punctul 8a mi-ar plăcea să evaluăm ce anume este inclus uh, în acel raport al AFET pe tema rolului Uniunii Europene în ONU și sistemul ONU. Iată, la OMC există o serie de organizații mici, uh, satelit și cred că și la OMC ar trebui să verificăm în ce măsură ne contrazicem uh, unii uh, pe ceilalți trebuie să, să verificăm ce au scris celelalte comisii despre acel, acest subiect pentru a, a ne concerta până la urmă. Și încă ceva ce lipsește. În trecut am purtat aici discuții pe baza uh, relației dintre comerțul internațional și uh, provocărilor uh, ce țin de afacerile interne. Să nu uităm că președintele uh, OMC a cerut uh, constituirea unui grup de lucru pe tema aceasta și eu cred că subiectul trebuie să fie inclus și în, uh, în prezentarea noastră pentru că, iată, ține ține de discuțiile care sunt purtate în momentul de față la OMC. La 10, uh, Doha are legătură cu EGA, cu TISA, etc. Deci se pune întrebarea cum anume tratăm acordurile multilaterale și cum, să nu uităm că în documentul de lucru a doamnei uh, uh, Reding pe tema TISA Uh, se scrie că ar fi bine ca aceste acorduri să nu ducă la eliminarea până la urmă sau la eliminarea cons- esenței acordurilor multilaterale. Cam atât uh, din partea mea. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult că, iată, secretariatul este prezent în continuare și ne va ajuta la OMC. Dar mulțumim cu toții secretariatului. Acum dăm cuvântul comisiei. Domnul Palu Grațot are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru această rezoluție foarte bună, care cu siguranță ne va ajuta la negocierile din Geneva. Ah, negocieri care vor ah, fi premergătoare întâlnirii de la Nairobi. Ați spus prea bine că, iată, din păcate ne îndepărtăm de această soluție bună pe care și-o dorea uh, Comisia Europeană de la întâlnirea de la Nairobi. Vreau să ajungem la un final uh, la Nairobi pe tema, la un final al discuțiilor pe tema agendei de dezvoltare, dar iată, e prea puțin probabil că discuțiile se vor finaliza vor fi purtate discuții foarte dificile pe marginea subvențiilor naționale. Uh, propunerea americanilor uh, deja menționată cu siguranță ne îndepărtează și mai mult de finalizarea negocierilor. Deci, acum, dați-mi voi să vă spun că sunt de acord, suntem de acord cu, cu dumneavoastră. Dezvoltarea este esențială. Să nu uităm că întâlnirea va avea la, loc la Nairobi, deci dezvoltarea este și datorită cadrului esențială, dar trebuie să ne concentrăm și pe membrii cei mai puțini dezvoltați. S-a vorbit despre diferențiere, nu e așa? Noi considerăm că această problema, problematică a, uh, uh, a contribuțiilor care trebuie să fie diferențiate în funcție de statele despre care vorbim este o chestiune foarte importantă pe care uh, ne-am dori să o promovăm și în continuare. Bun, acum în ceea ce privește toate celelalte mm, probleme menționate de către, uh, de către colegi sunt, uh, sunt greu de rezolvat așa peste noapte. La Geneva vom încerca să vedem ce putem face cu Doha, cum putem continua negocierile pe agenda de dezvoltare și cum anume ne putem implica în negocierile practic ale unor uh, Uh, reguli cât se poate de, de, de clare în ceea ce privește agenda de dezvoltare. Da, bine, uh, primul subiect pe care îl vom discuta la Nairobi este agenda de dezvoltare, după aceea în ceea ce privește um, uh, sistemele plurilaterale sau multilaterale, asta cred că va mai trebui să aștepte. Da, am notat comentariile legate de aliniatul 7, dar să nu uităm că mai este și SDT-ul. Există o tensiune acum. La Geneva există o propunere a apărut o propunere conform căreia uh, statele dezvoltate trebuie să aștepte 12 luni înainte de a impune statelor mai puțin dezvoltate uh, standarde fitosanitare aceste standarde ar reprezenta până la urmă o barieră comercială pentru uh, statele mai puțin uh, dezvoltate. Va trebui să venim cu o poziție cât se poate de, de clară cu privire la aceste tratamente uh, preferențiale. După aceea, stru reformele structurale sunt uh, imperative până la urmă, uh, avem nevoie de, de o regândire politică a modalităților de negociere la OMC. Trebuie să vedem care este rolul pe care statele emergente sau cele în curs de dezvoltare îl joacă și îl pot juca pe viitor în contextul OMC. Cam atât din partea mea, deja suntem în întârziere. Mulțumesc, mulțumesc uh, pentru comentarii, stimați colegi o, un comentariu pe marginea delegației. Aceasta este o formulare inclusă și în uh, rezoluțiile anterioare. Nu este o idee nouă. Uh, propunerea se datorează faptului că uneori am avut uh, dificultăți în a crea o delegație ad hoc a comisiei noastre care să se deplaseze la întâlnirile OMC. Bine, în noul mandat situația s-a schimbat, s-ar putea ca o asemenea propunere să nu mai fie necesară. Mulțumesc. 28 septembrie, termen limită de depunere a amendamentelor, vom vota rezoluția pe data de 15 octombrie. Mulțumesc foarte mult. Acum trecem la ședința coordonatorilor în camera. Doar coordonatorii, secretariatul, consilierii juridici, reprezentanții grupurilor politice au dreptul să participe la această ședință. Prin urmare, facem o pauză de două minute pentru eliberarea sălii.